Majestades, Excelențe, excelente, excelențe, domnilor și domnilor, bine ați venit aici în Parlamentul European la Strasburg. Bine ați venit la ceremonia europeană de înmormântare a domnului dr. Helmut Kohl, fost eh, cancelar european și cetățean de onoare al Europei. Invito a pronunțiare il suo dis... Acum îl rog pe președintele Parlamentului European, domnul Antonio Tajani, să-și pronunțe discursul. Maestat. Maestate, domnilor președinți, domnilor prim-ministri, stimați colegi din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale, doamnelor și domnilor deputați, stimată doamnă Col Richter, stimate rude ale domnului Col, excelențe, ilustrii participanți la această comemorare. Astăzi îi aducem ultimul omagiu lui Helmut Kohl, un mare cetățean european, un mare om de stat, un gigant politic, capabil să-i asculte pe cetățeni și capabil să vadă dincolo de orizontul actual. Înainte de toate, Helmut Kohl a fost un om curajos, un luptător pentru libertate și democrație. Protagonism, protagonistul reîntregirii continentului nostru. A apărat demnitatea omenească peste tot, împotriva zidurilor, împotriva cortinelor de fier, împotriva totalitarismului. Valoarele pe care se bazează Uniunea noastră au fost standardul pe care el l-a purtat în miile sale de bătălii. Aceleași valori în care se inspiră și tratatul Uniunii Europene. Pacea, libertatea, bunăstarea, securitatea, dreptatea fără granițe. Credința sa în aceste valori și încrederea sa în om reprezintă baza reconcilierii profunde între noi, europenii. Și, practic, aceasta este și o filă din istoria noastră. Helmut Kohl este campionul unei generații care și-a dedicat viața pentru o nouă renaștere pe continentul european. E ultima generație care a trăit pe propria piele coșmarul războiului pentru oamenii din această generație, unitatea europeană, depășirea naționalismelor, reprezenta visul pentru un viitor în pace pentru propriilor copii. Din această generație făcea parte și o mare doamnă Simon Veil. Astăzi vrem să amintim astăzi aici că doamna Simon Veil a fost prima care a condus Parlamentul European după prima alegere cu sufraj universal. Speranța într-un viitor mai bun a fost principala forță acestor mari europeni, aceeași speranță care le-a permis înainte părinților fundatori Schumann, de Gasperi, Adenauer, Spac să vindece rănile profunde lăsate în urmă de război. Datorită lor, am renăscut din cenușa morală și materială a acestui conflict am, reconstituit, am reconstruit și am reunit continentul nostru, punând în centru libertatea și demnitatea persoanelor. Helmut Kohl merită fără nicio îndoială un loc de onoare în Panteonul European. În 1983, adresându-se deputaților europeni, a spus Cine privește către Europa poate să înțeleagă ce bogăție poate să apară în urma prieteniei și a cooperării. Dând dovadă de acest spirit, a muncit fără oprire pentru a consolida Uniunea Europeană, pentru a lărgi toate democrațiile continentului și pentru a consolida Alianța Atlantică. În cei 16 ani cât a fost cancelar, Helmut Kohl a fost întotdeauna un protagonist hotărător a evenimentelor. Nu există o filă din integrare europeană pe care să nu-și fi lăsat amprenta cu curajul său. Și acestui curaj îi datorăm și consolidarea rolului Parlamentului, crearea unui mare spațiu de libertăți civile, politice și economice și apariția monedei comune și a politicii de coeziune. L-am cunoscut pe cancelar când eu, ca tânăr politician în 1994, am însoțit premierul italian care se afla într-o vizită oficială la Bonn. Am fost impresionat de carisma, de viziunea lucidă și vizionară a lui, dar și de capacitatea pe care avea de a asculta și de a înțelege punctul de vedere al altora. Am înțeles clar atunci imediat că pentru Helmut Kohl reunificarea nu însemna uh, o Europa germană, ci o germană mai europeană. Reunificarea Germaniei și a Europei erau pentru el ca și pentru Adenauer două fețe ale aceleași monezi. Europa lui Kohl nu a ezitat să întindă o mână către tinerele democrații din estul continentului. Am fost un far de libertate pentru milioane de europeni care ieșeau din noaptea comunismului. Uniunea le-a deschis ușile, a fost solidară față de ei, i-am însoțit pe drumul lor către economia de piață, către statul de drept și către prosperitate. Europa lui Col nu se temea să-și făurească propriul viitor. Iată acum, în câteva cuvinte, imensa moștenire pe care ne-a lăsat-o Helmut Kohl, precum și responsabilitatea enormă care vine odată cu această moștenire. Această predare a ștachetei, ca în atletism, ar trebui să ne facă să progresăm de-a lungul vieții sale, Helmut Kohl a primit foarte multe recunoașteri pentru contribuția sa la proiectul european. Prețul Charlemagne, precum și uh, prețul uh, prinților din Asturia. Însă, adevărata recunoștință e cea pe care i-o atribuie astăzi istoria. Acum, mai mult ca niciodată, exemplul sau trebuie să ne călăuzească pentru ca împreună să continuăm să ne clădim viitorul, pentru a apropia instituțiile europene de popor, pentru a veni cu niște soluții concrete la îngrijorările cetățenilor. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să tragem învățăminte de la Helmut Kohl, să optăm, să alegem speranța și lăs- să lăsăm la o parte temerile. Asta ne cer și cetățenii noștri, curajul de a fi uniți, curajul de a schimba lucrurile. Deoarece nu dificultățile și nu problemele ne definesc pe noi europenii, ci puterea noastră de a le depăși. Ca Helmut Kohl și ca alți lideri din perioada sa, trebuie să lucrăm împreună pentru a relansa idealul european, o Europa mai eficace, care să-i poată proteja pe cetățeni acum, în această lume globală care e ca o mare agitată. Atunci când drepturile <clears throat> omului sunt puse sub semnul întrebării, când oamenii sunt discriminați și uh, sunt supuși la violențe din cauza credințelor și convingerilor lor, lumea întreagă se întoarce către Uniunea Europeană căutând speranță și sprijin. Această Europa, Europa noastră, trebuie să ridice sus capul și să devină din nou un simbol al speranței și a valorilor peste tot în lume. O Europa far pentru libertate, o Europa care protejează drepturile, singurul continent pe care pedepsa capitală e abolită. Iată Europa pe care și-a dorit-o și Helmut Kohl, ceva mult mai mult decât o simplă piață sau o monedă comună, o identitate construită de-a lungul secolilor, o apartenență comună, un ideal de libertate, de prosperitate și pace. La Roma, pe 25 martie anul acesta, la 60 de ani de la semnarea tratatelor, ne-am luat angajamentul să ducem la bun sfârșit munca începută de Col și de alți mari europeni. Și așa cum ne-a dovedit și el, trebuie să știm să vedem în perspectivă, din, dincolo de interesul imediat, să ne lăsăm călăuziți de valoarea morală a integrării europene și reunificarea Germaniei este exemplul incontestabil în acest sens, precum și gestul magnific de prietenie și de reconciliere cu François Mitterrand la Verdun, doi oameni, două națiuni care și-au dat mâna în locul unde în trecut s-au luptat. Nu e calea cea mai ușoară, nici cea mai scurtă, însă e singura cală, cale pe care trebuie să o luăm pentru a da un sentiment de apartenență la acest proiect care ne aparține. E un proiect de speranță și de perspective de viitor pentru viitoarele generații. Și din toate aceste motive, amintirea lui Helmut Kohl va rămâne vie în inimile noastre a celor care, ca și dumneavoastră, iubiți Europa. Europa Mulțumesc, Helmut Kohl. Vom duce uh, Europa cu tine împreună spre viitor. Grazie, președinte. Vă mulțumim, domnule președinte. Grazie, președinte. Vă mulțumim, domnule președinte. Și acum aș dori să dau cuvântul președintelui Comisiei Europene, uh, domnul Jean-Claude Juncker. Monsieur le Président du Parlement, Majestat, meine... Domnule președinte al Parlamentului, majestate, Doamnelor și domnilor președinți, domnilor și domnilor prim-ministri, Excelențe, domnilor și domnilor, și dragi prieteni uh, prezenți aici în sală. Astăzi ne luăm rămas bun de la Helmut Kohl. Ne luăm rămas bun de la omul de stat german și european. Și eu mi-au rămas bun de la un uh, prieten de încredere care timp de ani și decenii m-a uh, însoțit cu prietenia și acum nu ia cuvântul președintele Comisiei, ci un prieten uh, um, a lui Helmut, Helmut Kohl. Prin, cu Helmut Kohl ne părăsește un gigant al perioadei de după al doilea război mondial, care din perioada vieții a intrat în uh, cărțile de istorie, unde va rămâne o perioadă lungă de timp. A fost o persoană care a devenit un monument uh, continental în fața căruia uh, au fost depuse coroane de flori și trebuie să fie depuse coroane de uh, flori europene și germane. A fost dorința sa să ne luăm rămas bun de la el în uh, Strasburg, în acest oraș germano-francez de graniță care a devenit foarte, pe care l-a plăcut foarte mult. Și ceremonia de astăzi nu este negermană, ci este europeană, deci și germană. Începem ziua de astăzi în Strasburg și o vom încheia în Speyer în această seară, în domul din Speyer, de care a fost legat pe parcursul întregii sale vieți. Helmut Kohl a fost un patriot german, dar a fost și un patriot european. A fost cineva care aducea împreună uh, oameni și uh, lucruri un uh, patriot german și european, într-adevăr, pentru că pentru el nu exista nicio contradicție între ce este german și ce trebuie să fie european. Filosoful francez Blaise Pascal a spus că lui plac lucrurile care merg împreună. J'aime les choses qui vont ensemble. Pentru Helmut Kohl, unitatea germană și cea europeană mergeau împreună. Era vorba de cele două părți ale unei medalii. Așa cum uh, el, împreună cu Conrad Adenauer, în mod repetat au afirmat. El uh, a preluat maxima lui Adenauer și a pus-o în practică în mod repetat. Și există multe exemple în acest sens. Căderea zidului Berlinului a fost uh, salutată cu căldură în Europa și peste tot în lume și reunificarea uh, Germ- Germaniei, în care a crezut uh, întotdeauna, a întâmpinat uh, în anumite părți ale Europei uh, rezistență, dacă nu chiar respingere deschisă. Și Helmut Kohl, prin intermediul uh, multor discuții uh, personale, uh, răbdătoare, a susținut reunificarea uh, Germaniei. Uh, și a reușit să facă acest lucru datorită reputației care i-a permis că își dorește o, uh, germană, o Germania europeană și nu Europa uh, germană. Și-a dorit reunificarea Germaniei și-a dorit-o cu toată uh, puterea și i-a convins și pe cei din exteriorul Germaniei de necesitatea acestei uh, căi uh, istorice a știut să uh, folosească ocazia care adia în istoria din uh, perioada respectivă. Nu toată lumea a perceput acest uh, moment istoric. El l-a perceput, a înțeles că reunificarea Germaniei este posibil. A apreciat cu corectitudine momentul istoric și l-a folosit. Alții ar fi dat greș în fața acestei ocazii, însă s-a văzut foarte clar și se simțea faptul că această persoană avea uh, viziune istorică. Hedmund Kohl, perspectiva sa germană, gândind, a mers mai departe de granițele Germaniei și s-a îndreptat și înspre estul Europei. S-a îndreptat nu doar înspre Polonia, dar a acordat o atenție deosebită Poloniei. El nu fusese responsabil pentru crimele comise de naziști în uh, Polonia însă înțelegea foarte bine care este responsabilitatea istorică care uh, era o povară pe umerii uh, Germaniei și acest lucru a fost înțeles și de Willy Brandt. Extinderea înspre est a Europei, cu, fără includerea Poloniei, era un lucru de neconceput pentru Helmut Kohl. Helmut Kohl nu a fost doar arhitectul uh, reunificării Germaniei, mai mult decât uh, alții, a contribuit la împăcarea um, istoriei și geografiei europene. El face parte dintre cei uh, care au pregătit sfârșitul dictatului de la uh, Ialta. În estul Europei, sudul Europei, centrul Europei, trebuie să-i mulțumesc, îi mulțumesc din multe puncte de vedere lui Helmut Kohl și acest lucru trebuie amintit. În plus, um, a dezvoltat uh, relațiile strânse cu uh, Israelul și, de asemenea, relațiile cu fosta Uniune Sovietică și cu actuala uh, relație, Federație Rusă au fost construite într-un mod uh, inteligent. În același timp, Helmut Kohl uh, era un uh, un, era convins de importanța relațiilor uh, transatlantice. În, a respectat uh, cele două decizii NATO, împotrivindu-se atitudinii uh, contemporanilor săi. Și maică și prieteni, dragi prieteni, probabil că sunt singurul prezent aici care pe parcursul unei ședințe l-a văzut pe Helmut Kohl plângând. Se întâmpla în 13 decembrie 1997 ziua în care Consiliul European sub președinția Luxemburgului um, a luat decizia să extindă Uniunea Europeană înspre centrul și estul Europei și înspre Cipru și uh, Malta pe parcursul, uh, pe parcursul pauzei de prânz, uh, rugase să ia cuvântul în mod excepțional și cu o voce înnecată de uh, lacrimi a spus că această zi în care s-au decis negocierile de aderare cu statele, cu toate aceste state europene, a fost cea mai uh, emoționantă zi pentru el. În calitate de cancelar german, să aibă ocazia să trăiască această zi, însemna pentru el o emoție uh, profundă. După toate nefericirile pe care Germania le uh, cauzase Europei. După care a devenit tăcut și uh, timp de câteva minute a plâns. Și nu a fost singurul care a plâns. Și nimeni nu s-a rușinat de faptul că uh, plângea. Aceasta este cea mai uh, frumoasă parte a uh, Europei. Și când vine vorba de moneda euro, împreună cu prietenul meu uh, Theo Weigel, a fost un susținător permanent. A apărat întotdeauna cu putere interesele uh, Germaniei. Um, tratatul privind independența Băncii Centrale Europene a fost uh, impus și apărat dintotdeauna de Helmut Kohl. Și fără Helmut Kohl nu ar fi existat uh, moneda euro. Uniunea monetară, din punctul său, uh, din punctul său de vedere, a făcut uh, unitatea ca reunificarea Europei să devină irreversibilă. Uh, și un alt lucru pentru, care a fost important pentru Helmut uh, Kohl a respectat toate statele membre ale Uniunii Europene. Uh, statele membre de dimensiuni mari, de dimensiuni mici, uh, au fost înțelese de el și au avut senzația că interesele lor sunt respectate de, de Helmut Kohl. Și atunci când negocierile erau pe punctul de a eșua, prin uh, exemplul său ne, uh, ne, nu ne-a permis să ne împotmolim în, uh, în fundăturile naționale. Domnule președinte al Republicii, Helmut Kohl a fost cel care a promovat reconcilierea franco-germană, uh, prelungind uh, opera lui de Gaulle și a lui Adenauer. El nu vorbea franceză, însă cunoștea Franța, cunoștea istoria Franței, Franța profundă, regiunile sale, printre altele Alsacia, um, care îi plăcea foarte mult uh, și unde venea foarte des în vizită și unde cunoștea pe de rost uh, adresele celor mai bune restaurante, numeroase de altfel. Istoria va reține o imagine care spune totul despre Col și despre relația sa intimă pe care o întreținea cu Franța. În ziua în care la Verdun, Helmut Kohl și François Mitterrand s-au, um, s-au luat de mână, um, au uh, pecetluit fraternitatea între Franța și Germania. Faptul că îi spunem la revedere aici, la Strasburg, sediul Parlamentului European, al cărui prieten a fost dintotdeauna, la câteva sute de metri distanță de Rin, de Rin este un gest european dramatic și simbolic. Acest fruma, frumos oraș al Strasburgului, capitala Europei pentru lui, um, îl va, uh, îi va onora astăzi uh, memoria lui uh, Helmut Kohl, europea, europeanul. Helmut a fost un patriot german și un patriot european. Pentru el, patriotismul nu era ceva îndreptat împotriva altora, ci era un patriotism trăit împreună cu ceilalți. Renania Palatinat, Germania și Europa se închină în fața celor ce a realizat Helmut Kohl în viața sa. Și facem acest lucru uh, mulțumindu-i profund. A, a avut o viață foarte bogată un, și sunt sigur că unele lucruri le-a uitat din viața sa, însă sunt sigur că își, aduce, își va aduce aminte cu plăcere de multe lucruri pe care le-a trăit și știe, și așa cum o știm și noi, că a făcut lumea și Europa mai bună. Și, dragă Helmut, acum ești în cer, ne-ar fi plăcut să fii alături uh, de noi, însă te rog să-mi promiți că în ceruri nu vei începe imediat să încerci să deschizi o nouă filială a Partidului Creștin Democrat ai făcut suficient pentru partidul tău, pentru țara ta și pentru Europa noastră. Îți mulțumesc foarte mult, uh, Helmut, și uh, odihn- odihnește-te în pace, domnule uh, cancelar uh, uh federal, uh, dragă prietene, și cred că ți-ai uh, câștigat uh, liniștea eternă. Merci, Herr Präsident. I would like to invite... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori acum să îl invit pe Donald Tusk, președintele Consiliului European, să ia cuvântul. Szanowna rodzino, drodzy goście i przyjaciele. Doamnelor și domnilor, uh, stimați membri ai familiei, oaspeți, prieteni, în calitate de uh, european, de polonez și de locuitor al orașului Gdansk, mă simt îndreptățit să spun câte ceva uh, despre Helmut Kohl și să îmi iau la revedere eu uh, de la Helmut Kohl, cetățean de onoare al Europei, dar și cetățean de onoare al orașului Gdansk. Nu este o coincidență că uh, orașul meu natal, uh, de asemenea orașul din care a provenit mișcarea Solidarność, a decis să-i acorde acest titlu lui Helmut Kohl puțini au fost cei în Europa care, în momentul respectiv, au înțeles, precum Helmut Kohl, importanța revoltelor pentru libertate în Europa Centrală și de Est, cât de importante au fost ele pentru unificarea Germaniei, dar și a Europei. De multe ori el a spus că cei care au început să Uh, dărâme încet încet zidul Berlinului au fost lucrătorii de pe șantierele navale din Danzig din 1980. Tocmai de aceea a luptat uh, pentru reunificarea germană, dar și pentru aderarea la Uniunea Europeană a statelor din fostul bloc sovietic devenit uh, ceva cunoscut de toată lumea că um, Helmut Kohl era la Varșovia în vizită oficială când a aflat decăderea uh, zidului Berlinului. Era în vizită la Varșovia la primul prim-ministru non-comunist. Iar Varșovia a fost uh, prima capitală care a trimis uh, încurajări către Germania uh, referitoare la reunificarea germană. Varșovia, orașul care a avut cel mai mult de suferit de pe urma um, atacurilor germane în timpul războiului. Contribuția lui Helmut Kohl la procesul înțelegerii reciproce a fost enorme. Datorită lui, cuvinte precum încredere și reconciliere și-au recâștigat uh, însemnătatea în relațiile atât franco-germane cât și germano-poloneze. Îmi amintesc uh, de uh, două imagini foarte puternice. Președintele Mitterrand și cancelarul Kohl, ținându-se de mână la, Ver- la Verdun, și cancelarul Kohl, care îl îmbră, îmbrățișează într-un act de reconciliere pe prim-ministrul Mazovieschi la două zile după căderea zidului Berlinului. Aceste gesturi și deciziile care au dus la ele au pus uh, piatra de temelie al, a Europei de astăzi. Helmut Kohl a pus în practică cuvintele lui Thomas Mann deja menționate astăzi și anume îmi doresc o, o, German, o Germanie uh, europeană, nu o Europa germană. Însă viziunea sa a mers dincolo de interesele pure ale Germaniei. Cu o extraordinară perseverență a, a uh, urmărit obținerea unei Europe comune. A căutat ceea ce ne unea fără să uh, ignore sau să-și facă iluzii referitor la ceea ce ne divide. O Europa unită a putut deveni realitate pentru că au existat și alți parteneri uh, giganții ai politicii europene. Lech Walesa, François Mitterrand, Tadeusz Mazowiecki, Václav Havel și, la un oarecare alt nivel, Papa Ioan Paul al II-lea succesorii acestor mari eroi ai istoriei europene, um, reuniți în jurul, um, în această sală astăzi, trebuie să um, facă un exercițiu de introspecție. În Berlin, Varșovia, Paris și Budapesta, întrebarea referitoare la viitorul unei Europe Unite trebuie să primească același răspuns, da da pentru Uniune, da pentru libertate, da pentru drepturile omului. La Crijova, la slujba de reconciliere, cancelarul Col a spus să părăsim acum altarul și să ne îndreptăm înspre un viitor uh, bun, pașnic, uh, pentru popoarele noastre, pentru popoarele Poloniei și Germaniei, pentru noi toți în Europa fie ca cuvintele sale să rămână în memoria noastră. Dziękuję, panie prezydenci. Sie werden nun den Film Helmut Kohl, ein großer Europäer. Vă mulțumesc că o să asistăm acum la un scurt videoclip intitulat Helmut Kohl, un mare european. nur ein starkes und einiges Europa. Doar Europa puternică și unită, împreună cu prietenii și aliații noștri din America de Nord, poate să ducă dialogul necesar cu Estul și să găsească astfel șansa echilibrului necesar. Acest lucru este necesar pentru pacea uh, de pe planetă. Dorința de libertate a germanilor din Berlinul de Est au uh, depășit pașnic uh, sârma ghimpată și uh, zidul. După aproape trei decenii de separare, oamenii din Germania sărbătoresc revederea și unitatea. Avem nevoie de o Europa puternică, o Europa cu încredere în sine, dacă nu dorim să, devim, să devenim o minge pe, în politica uh, globală. O spun încă o dată, cu toți avem nevoie de Europa cu ideile referitoare la statul național din, 19, din secolul XIX nu există uh, posibilitatea de a depăși pragul către secolul 21 succesul politicii de reformă și în noile democrații din Europa Centrală și de Est este în interesul propriu al Uniunii Europene. Überall dort. Oriunde unde sunt uh, trecute frontiere fără obstacole, unde se face schimb de idei și de opinii liber, unde oamenii se pot reuni, neîncrederea și um, inamiciția nu au șanse pe termen lung. Cea mai bună garanție pentru o pace durabilă și sigură în Europa, în Europa este și rămâne libertatea oamenilor. al señor Felipe González Márquez, expresidente del Reino. Molim gospodina Felipa Gonzaleza Marquesa, bivšeg predsjednika. Dumnealui va, ne va spune câteva cuvinte de rămas bun. Gracias a los presidentes. Le mulțumesc președinților Parlamentului, Comisiei, Consiliului, pentru faptul că mi-au acordat această onoare împreună cu văduva domnului Helmut Kohl să-mi au rămas bun personal de la prietenul meu. Mi-e greu să vă fac, să o fac și vă mulțumesc că nu trebuie să vorbesc decât 5 minute. Îmi iau la revedere, mi-au rămas bun de la Helmut Kohl ca prieten. Eram prieteni uniți de încredere, lucru rar întâlnit în relațiile politice. Încrederea și prietenia împreună cu loialitatea. Și el era o persoană extrem de loială. Avea simțul istoriei, Helmut, și de-aia vorbea el despre o Germanie europeană, pentru ca niciodată să nu mai avem o Europa germană și avea și simțul realităților sociale, lucru pe care unii îl uită. El credea în economia socială de piață. Niciodată nu s-a gândit că dimensiunea socială a proiectului european ar reprezenta un obstacol pentru ca Europa să fie un actor pe piața globalizării. Maestate, stimați șefi de stat și de guvern, pierdem un mare european și eu personal am impresia că îmi pierd un prieten cu care am împărtășit niște clipe istorice hotărătoare pentru Germania, pentru Spania, pentru Europa și pentru lumea întreagă. De la acea decizie la care se referea domnul Juncker legată de rachetele cu rază medie de acțiune și atunci știți ce bătălie am purtat până în momentul în care el a respins uh, desfășurarea acelor uh, rachete. Și vorbea franceză, vorbea o frază. Când uh, lua cuvântul François Mitterrand, spunea, il parle François Permier de Grand, vorbește François întâi cel mare. Era modul în care își exprima uh, prietenia față de François Mitterrand. El ne-a ajutat pe noi, spaniolii, să intrăm în comunitatea europeană. Împreună cu Mitterrand, cu Delor și cu alți prieteni am sărbătorit semnarea actului unic care a fost practic pasul de dinaintea uh, semnării uh, Tratatului Uniunii Europene. Și în timpul acestor aventuri, în timpul acestor mari provocări istorice, a căzut și zidul Berlinului. El atunci a știut să uh, se folosească de acest val care a dus la prăbușirea zidului și să se și să canalizeze toate energiile către reunificarea Germaniei. A spus clar atunci, eu vreau o Germanie europeană, nu mai vreau niciodată să existe o, Germanie, o Europa germană. Asta i-a definit voința lui. Atunci era practic uh, o mare miză și o altă miză a fost uh, și acceptarea monedei comune euro a făcut-o, a acceptat această miză. El știa că ar putea să piardă postul de cancelar dacă renunța la marca germană, însă a făcut-o. Și în momentul în care până la urmă a pierdut alegerile, cu toții le pierdem la un moment dat, în acel moment eu îi spuneam Helmut, ca să guvernezi e nevoie de milioane de voturi, însă ca să trăiești, trebuie să trăiești cu aprecierea, dragostea și loialitatea unor câțiva prieteni. E mult mai important să trăiești decât să fii la putere, deși e important să fii la putere. Și tu, dragă Helmut, ai prieteni buni și loiali care te însoțesc în viață. Și astăzi unul din acești prieteni dorește să-și a rămas bun. Și îți spun, dragă Helmut, că vei lăsa un gol în urma ta, un mare gol politic. Cu toții ne vom aminti de curajul tău, de hotărârea, sa, hotărârea ta și de eforturile tale de-a lungul întregii vieți. Însă pentru persoane ca mine, lași golul unei prietenii. O prietenie, o prietenie de lungă durată care s-a făurit de-a lungul unor momente hotărătoare de-a lungul istoriei și ne lași acum, când avem nevoie de tine. Însă, dragă Helmut, niciodată nu te voi vom uita. Poți conta pe prietenia noastră acolo unde ești. Gracias, señor presidente. Vă mulțumim, domnule președinte. Acum aș vrea să-l rog pe domnul Bill Clinton să spună câteva cuvinte de uh, rămas bun. Aveți cuvântul. Micah, thank you for giving me the opportunity to say a few words. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul lui, Pit, lui Peter, lui Walter, lui Maraică și uh, familiei lui Helmut Kohl. mulțumesc liderilor europeni, mulțumesc Uniunii Europene, doamnei cancelar Merkel, domnului președinte Macron și celorlalți reprezentanți oficiali prezenți aici. Aș dori să vă rog să vă gândiți la ceva. Mă uitam în jurul meu astăzi și noi toți care am avut o funcție publică la un moment dat, toți cei care am venit aici, mă întreb de ce am făcut acest lucru. Pentru că Helmut Kohl ne-a dat ocazia să, ne, să facem parte din ceva mai mare decât noi, mai important decât mandatul nostru, decât cariera noastră politică, pentru că cu toții mai degrabă sau mai târziu vom fi într-un sicriu ca acesta. Și singurul dar pe care putem să lăsăm în urma noastră este un viitor mai bun pentru copiii noștri, să le lăsăm libertatea propriilor alegeri, propriilor greșeli, de ce nu? L-am L-am iubit. Uh, Hillary a spus că îl uh, iubeam pentru că era singura persoană care avea o poftă de mâncare mai mare decât uh, a mea personală. Venea deseori la Washington și odată m-a dus în restaurantul său uh, preferat în capitala țării mele, în Filomena. Și de ce vă spun toate acestea? Pentru că secolul 21 în Europa a început, așa cum știți cu toții, pe parcursul uh, mandatului său. Pentru că a trebuit să răspundă unor întrebări importante care au consecințe până în zilele noastre și mulțumită răspunsurilor pe care le-a găsit el aceste întrebări, ne aflăm astăzi aici. Ar trebui să există o adevărată Germanie reunificată după căderea zidului Berlinului? Ce înseamnă acest lucru? Care ar fi uh, costurile? Și uh, ar trebui să trecem prin. Uh, ar trebui să fie urmat acest proces dureros de reunificare. Chiar și în cazul său, prețul a fost realegerea sa pentru că a durat mai mult timp ridicarea, din punct de vedere economic, a Estului decât uh, se preconizase inițial. Ar trebui să existe o adevărată Uniune Europeană care să se extindă astfel încât Germania să nu se mai află din nou la uh, periferia Europei, să fie o sursă potențială de război. Polonezii, maghiarii, uh, cehii uh, vor participa la acest proiect. Putem să facem acest lucru împreună? Germania, ar tre- Germania, în care vecinii săi uh, nu au avut atât de mult timp uh, încredere, ar trebui să se să adopte o atitudine mai agresivă pentru a pune capăt uh, conflictului războiului din uh, Bosnia, să sprijine acțiunile NATO și să trimită pentru prima dată forțe armate germane în exteriorul uh, Germaniei, prima dată după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, uh, după măcelul din război, în cele din urmă zidul Berlinului a căzut și ar fi suficient un uh, suspin de ușurare sau, și, sau ar trebui să recunoaștem că este o dramă pentru Rusia și că trebuie să fie întinsă mâna prieteniei împreună cu, uh, sprij- cu, cu sprijin financiar uh, și cerându-mi și mie să fac același lucru. NATO ar trebui să mai existe sau ar trebui să fie desfințat? Existau mulți care considerau că NATO ar fi trebuit desfințat. Cu toate acestea, s-a extins, nu ca o amenințare, ci ca o uh, promisiune, creând un set uh, special de parteneriate din care au făcut parte atât Rusia, cât și Ucraina pentru a garanta integritatea teritorială și cooperarea între popoare pe viitor. Era, era vorba de întrebări importante, sună foarte ușor acum și puteți uh, să spuneți cât de ușor au fost, însă, însă putem să vedem care este realitatea, cât de diferite sunt lucrurile astăzi. Puteți să vă gândiți uh, toți cei a căror uh, păr a devenit mai cărunt acum că nu există uh, victorii sau înfrângeri uh, permanente în politică. Ce contează cel mai mult este ce ne duce înainte. Eu îl iubesc pe Helmut datorită faptului că pofta sa nu s-a limitat doar la mâncare, pentru că și-a dorit să creeze o lume care să nu fie dominată de nimeni. O lume în care se cooperează, în care conflictele sunt depășite, în care grupuri diferite reușesc să facă, să găsească decizii mai bune decât uh, niște dictatori și în care tinerii să aibă libertatea să ne spună că noi, în vremea noastră, um, am greșit sau cel puțin că acțiunile noastre nu au fost suficiente pentru ei și nimic nu descrie mai bine uh, dorința sa decât decât uh, contribuția pe care a adus-o uh, istoriei Germaniei, istoriei uh, europene, decât dorința de a renunța la rolul băncii uh, Băcii Centrale Germane. Peste tot în zilele noastre, uh, pe lume, se manifestă din nou politicile identitare. Se pune întrebarea cine suntem și ar trebui să fim, uh, să ne definim prin diferența față de ceilalți sau prin uh, Uh, punctele comune uh, pe care le avem cu ceilalți. Și nu trebuie să vă înșelați. Helmut Kohl iubea uh, să fie german. Și când a, viz- când a vizitat Statele Unite ale Americii, l-am dus în uh, Milwaukee, cel mai german dintre orașele uh, americane, unde a vorbit în uh, limba germană cu elevi uh, din uh, Africa care vorbeau limba africană american care vorbeau limba germană la școală. A, a avut o, o atitudine diferită în perioada respectivă, când uh, um, tehnologia începea, um, începea să aibă un rol tot mai uh, important și în momentul respectiv a căutat uh, numitorul comun. Cu toate acestea, iubea să fie uh, uh, german. Uh, a încercat să mă convingă să mănânc anumite feluri de mâncare pe care eu, care mie nu-mi plăceau, tocmai pentru că îi plăcea să fie german, îi, îi plăcea să fie și european și în uh, prin uh, leadership-ul uh, său în leadership-ul său era o, o, o înțelegere profundă a faptului că problemele secolului 20, uh, 20 au fost târnite de uh, identitatea uh, națională. Și tocmai de aceea ne aflăm cu toții uh, aici și uh, Uh, este bine că putem să spunem, să-i mulțumim pentru că ne-a dat șansa uh, să facem parte din ceva mai mare decât noi uh, înșine. Să facem parte și să ne aducem aminte, să comemorăm pe muncitorii polonezi din Gdansk. Și în ochii lui Dumnezeu politica nu înseamnă noi modalități de a domina, ci oferirea uh, de posibilități mai bune uh, unui număr cât mai mare de, de cetățeni. Indiferent de puterea pe care o deții într-un mandat, fie dacă prin mandatul său, mandatul pe care îl ai, contribui la salvarea de vieți sau la pierderea de vieți, cu, cu toții vom muri la un moment dat. Deci aș dori să-ți spun, dragă prietene, odihnă și somn ușor, cel mai mare dar pe care ni l-ai dat este această lecție ce contează cel mai mult în viață este ce lăsăm copiilor. Libertatea, pacea, securitatea uh, de a-și uh, construi propria prosperitate, de a-și uh, trăi propriile vise, de a crede că pot deveni, că pot avea un rol important de a construi și de a nu dărâma ai făcut o treabă foarte bună în uh, viața ta și cei care te-am uh, cunoscut te iubim pentru acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am să-i dau cuvântul uh, domnului Dimitri Medvedev. Уважаемая госпожа Коль Рихтер, уважаемые родственники. Stimată doamnă Kohl Richter, stimată familia lui Helmut Kohl, doamnelor și domnilor, astăzi ne luăm la revedere de la Helmut Kohl. El, pe bună dreptate, este numit arhitectul reunificării germane, dar și arhitectul reunificării europene. Și, mai pe scurt, arhitectul lumii în care trăim astăzi. Helmut Kohl a fost o mare personalitate în toate sensurile cuvântului. A fost un om cu mari idei, mari planuri, un lider care face ca vremurile să se schimbe. Multele lucruri pe care le-a obținut în cei 16 ani în care a uh, deținut funcția de cancelar, se spunea că nu pot fi uh, realizate. Iar astăzi vedem lucrurile altfel privind înspre trecut. Ne întrebăm dacă ar fi fost posibil să se facă altfel lucrurile ceea ce înseamnă că el a fost capabil să aleagă singura cale corectă, iar istoria l-a urmat. Din acest punct de vedere, Helmut Kohl a fost un om al viitorului. Pentru poporul german a deschis o eră a unității. În această nouă Germanie a crescut deja o nouă generație de oameni. Colegii mai au menționat deja asta. În vremea respectivă, nu toată lumea era dispusă să accepte uh, unificarea Germaniei, dar Helmut Kohl a știut foarte bine ce înseamnă războiul. A, fost, a, a trăit în timpul uh, războiului ca adolescent, iar apoi a lucrat mult timp pentru a obține o Europa care să nu fie uh, separată de tranșee, și nici de frontiere. Helmut Kohl a înțeles că numai depășind diviziunile întregii Europe va putea să își reunifice propria țară. Rusia, propria mea ă, țară, pe această cale a fost partenerul său de încredere. Poporul nostru a înțeles prea bine pericolul confruntării și valoarea păcii. Iar asta a însemnat că inamicii din trecut au început să construiască relații bazate pe respect reciproc și egalitate. Iar Helmut Kohl, personal, a făcut enorm astfel încât relațiile noastre să fie cele mai uh, bune uh, posibil și cele mai bune din istorie, iar Rusia apreciază foarte mult acest lucru. Helmut Kohl și-a atins obiectivul principal al vieții sale. Întotdeauna a rămas un lider național, însă acțiunile sale Uh, au fost întotdeauna um, plasate în, într-un context european și internațional. A, a visat uh, o Germanie reunificată, dar și o Europa reunificată și Rusia juca un rol important în planul său. A construit o Europa fără sârmă ghimpată, fără uh, ostilitate uh, și și-a urmat visul uh, păcii și securității pentru toată lumea. Când o ființă umană este dincolo de națiuni, frontiere, state, când ideile sale um, se bazează pe cooperare și încredere, se obțin astfel de realizări. Nu putem să punem punct la ceea ce a făcut Helmut Kohl. Nu putem spune că opera sa s-a sfârșit ci trebuie să o continuăm în fiecare zi împreună. Zidul Berlinului a căzut și a fost uh, distribuit în întreaga lume în bucăți ca suvenir. Însă consecințele acestui fapt se simt în întreaga lume. Astăzi um, suntem departe de a pune în aplicare visul nostru a unei, a unei case comune uh, din cauza diviziunilor noastre, însă o Europa uh, unită și prosperă este obiectivul uh, nostru comun. Iar Helmut Kohl a dovedit că acest obiectiv poate fi realizat. Să fim succesorii săi este responsabilitatea care se află pe umerii tuturor liderilor uh, europeni. Doamnelor și domnilor, parcursul vieții cancelarului care a adus unitatea germană și europeană va continua să fie văzut cu respect în întreaga lume. Noi îl, îl vom aminti ca un uh, ca pe un prieten apropiat, înțelept, um, un bun politician, dar o persoană deschisă, sinceră. În numele Federației Ruse aș dori să exprim sincerele noastre condoleanțe. Vă mulțumim, domnule președinte. je prie m. emmanuel macron président de la république française Acum îi dăm cuvântul domnului Emmanuel Macron, președintele Republicii Franceze. Madame. Stimată doamnă, stimați membri ai familiei Col, domnilor și domnilor șef de stat și de guvern, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor reprezentanți ai instituțiilor europene, doamnelor și domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru faptul că ați ales Strasburgul, unul din locurile cele mai importante din Europa noastră, la care ținea atât de mult Helmut Kohl și pentru care a făcut atâtea. Deci vă mulțumesc că ați ales Strasburgul pentru a ne regăsi astăzi aici cu toții. Și ca să încep, aș vrea să ne aducem astăzi aminte de Simon Veil, care a încetat ieri din viață. A fost prima femeie deputată președinte a Parlamentului European, care știa care e prețul Europei noastre. A știut asta deoarece a trăit prin experiența de neșters a morții și ne aflăm astăzi aici. La oaltă, pentru a omagia amintirea lui Helmut Kohl și mai mult decât amintirea sa, urma pe care o lasă el în istoria europeană. Mulți dintre dumneavoastră ați evocat uh, cu multă emoție momentele pe care le-ați împărtășit cu el, însă pentru mine, pentru generația mea, Helmut Kohl reprezintă deja o parte a istoriei europene. O experiență de viață fără care noi nu am fi putut să fim astăzi aici. Sunt niște opțiuni istorice, niște acțiuni curajoase, fără care generația noastră nici măcar n-ar mai fi avut ce să aleagă. Deja s-au scris mii de pagini pentru a-i omagea acțiunile sale, printre care reunificarea Germaniei și construcția proiectului european uh, reprezintă elementele cele mai evocate. E o persoană care de mai multe ori a știut să ia hotărâri curajoase împotriva opiniei sale publice uneori. Uh, deoarece de multe ori erau opțiuni neașteptate sau nedorite. Și ca președinte al Republicii Franceze mi-aș dori ca moștenirea sa să nu se rezume la un bilanț politic, oricât de remarcabil ar fi acesta, deoarece învățămintele pe care ni le lasă se referă la mult mai multe. Da, într-adevăr, pentru Franța, Helmut Kohl a fost un interlocutor privilegiat, un aliat esențial, un ctitor neobosit, însă a fost mult mai mult decât toate acestea. A fost un prieten. Memoria sa personală, de familie, istorică, a fost ceea ce l-a făcut să aibă această relație specială cu Franța. Era curios, era din Renania și era curios um, față de vecinii săi, dincolo de fluviul care despărțea Franța de Germania. Pentru el, podurile erau de preferat uh, frontierelor sau zidurilor. Era o relație care era marcată de respectul necondiționat care se opune fanatismului și cruzimii. Când la începutul anilor 80 francezii și-au uh, ales niște conducători care aveau niște opțiuni economice mm, care îi îngrijorau pe unii din partenerii noștri, Helmut Kohl ne-a întins mâna și a înlăturat reticențele unora din prietenii săi politici. Când am avut certuri interne, noi în Franța, în legătură cu Europa, atunci el și-a păstrat cu fermitate încrederea în noi. Și atunci când a avut loc reunificarea germană, a făcut tot posibilul pentru ca această reunificare să întărească Europa și să nu o slăbească. Și Franța a știut să fie la înălțimea acestei prietenii constante. După Charles de Gaulle și Adenauer, după Valéry Giscard d'Estaing și Helmut Schmidt, care puseseră bazele puternice ale Europei, François Mitterrand împreună cu Helmut Kohl au preluat standardul. Ambii au știut să depășească experiența tragică prin care trecuse generația lor ambii au știut să transforme niște popoare care se războiseră în niște popoare prietene. Astfel, François Mitterrand, după care Jacques Chirac, au demonstrat că Europa nu poate fi uh, măreață decât dacă se bazează pe multă multă bunăvoință și pe prietenie. Să ne reamintim acea zi, 4 ianuarie 1990, când Helmut Kohl l-a vizitat pe François Mitterrand uh, la casa sa din Lace. După câteva săptămâni de semne de întrebare legate de reunificarea germană, această vizită le-a permis celor doi oameni să discute despre toate subiectele. Au făcut asta plimbându-se printre pini pe pământul nisipos al landelor. Și din această prietenie a celor doi care se plimbau a apărut înțelegerea, deoarece uneori destinul lumii întregi se joacă la înălțimea unui om. Helmut Kohl și François Mitterrand au demonstrat că fraternitatea la un moment dat nu-și mai face rolul dacă nu-i mai unește pe oameni. De aceea, fraternitatea trebuie consolidată tot timpul și uneori trebuie să îți asumi riscul de a o consolida prin acorduri și prin instituții. Și astfel, Jacques Delors a fost cel care a știut să canalizeze această ambiție și ceea ce au clădit ei împreună a fost fără precedent. Și asta ne reunește pe noi astăzi aici. Există unii care pretind astăzi că instituțiile și tratatele europene au devenit niște uh, constructuri inutile, tehnocratice. Ei bine, vă spun, aici, în fața trupului nesuflețit al lui Helmut Kohl, s-a întâmplat asta pentru că ați retras prietenia din aceste instituții și acorduri. Ați lăsat să se stingă flacăra cu care au fost făurite acestea, pentru că ați uitat destinele care au clădit aceste proiecte. Dumneavoastră trebuie să hotărâți dacă Europa e tehnocratică sau nu. Însă care e mesajul de viață, care e urma destinului lui Helmut Kohl, să ne demonstreze că Europa de astăzi care reunește este rodul eforturilor mai multor generații, unor destine de oameni care au hotărât să se ridice mai sus decât ceea ce le fusese ursit. A unor oameni care au avut curajul să se ridice împotriva urii, a temerilor, uneori. Și mă întreb ce clădire nu-și pierde frumusețea dacă nu mai este locuită? Ei bine, iată lecția pe care ne-o dă Helmut Kohl nouă Franței și tuturor europenilor. Pragmatismul, simțul realității, pragmatismul politic sunt foarte utile, însă ele nu construiesc nimic de ele, ele singure. Idealurile care sunt luminate de ceea ce ai trăit și de curaj, asta ne face să construim ceva care durează și de aceea cu Angela Merkel vrem din nou să redăm un sens, o realitate și o consistență acestor instituții și acorduri. Și pe noi ne va judeca într-o zi istoria. Va cântări cu severitate concesiile pe care le-am făcut în fața calculelor pe termen scurt și în fața egoismului național. Uneori am ales soluția mai ușoară pe, mo- pe moment Ceea ce va cântări în favoarea noastră va fi sinceritatea cu care ținem la pace și la înțelegerea între popoare, angajamentul nostru în serviciu proiectului european, prietenia profundă apărută în urma istoriei comune, în urma uh, culturilor noastre care sunt atât de strâns legate între ele și care a apărut și în urma încercărilor prin care am trecut împreună. Și dacă uneori ne lăsăm cuprinși de îndoială când ne înhămăm la această sarcină atât de dificilă, să ne gândim atunci la marele Helmut Kohl, cu toată recunoștința pe care i-o datorăm. Și să ne reamintim această formulă care rezumă totul foarte bine. Astăzi nu avem niciun motiv să ne resemnăm. Avem mai degrabă motive să fim realist optimiști. Mult timp încă, exemplul său ne va ajuta pentru a obține ceea ce ne trebuie pentru progresul comun, curajul și speranța. Merci, Monsieur le Président de la République. Vă mulțumim, domnule președinte al Republicii Franceze. Angela Merkel. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei dr. Angela Merkel, cancelara Republicii Federale Germane. sehr geehrte präsidenten und ministerpräsidenten! Stimați președinți, prim-ministri, excelente, excelențe, stimați deputați, doamnelor și domnilor, dragă doamnă Col Richter, dragă familie Col. Astăzi ne luăm la revedere de la Helmut Kohl, cancelarul unității germane, cetățean de onoare al Europei. Ca tânăr a studiat istorie și iată acum și-a câștigat locul său în cărțile de istorie. Helmut Kohl încorporează o epocă. Cu politica sa internă și externă a stabilit repere care sunt valabile până astăzi. Perioada în care a fost cancelar este legată de ani îndelungați de pro- prosperitate. Însă, niciodată nu uh, și-a pierdut viziunea și perspectiva dincolo de Germania se gândea întotdeauna la viitor, ceea ce a făcut ca el să poată uh, crea Germania și Europa în care trăim astăzi. Multe dintre lucrurile de la sine înțelese pentru noi astăzi îi se datorează lui. Avem o Europa unită, avem o piață unită, nu există um, controle la frontieră între statele UE, majoritatea acestor state au o monedă comună, uh, Uniunea Europeană există în forma actuală și toate acestea sunt strâns legate de numele lui Helmut Kohl. O întreagă generație uh, a fost uh, afectată de el. Mulți uh, l-au considerat controversat um, și nu au fost întotdeauna de acord cu el. Inclusiv eu pot să uh, povestesc uh, astfel de uh, istorii, însă uh, întotdeauna s-a bucurat de un mare respect, inclusiv față de cei care nu erau de acord, din partea celor care nu erau de acord cu el. Ce l-a caracterizat pe Helmut Kohl? E bine, o, un simț foarte fin al ceea ce este fezabil politic, dar, și asta nu este în contradicție, idealurile și convingerile care l-au ghidat pe Helmut Kohl puteai să te bazezi. Avea uh, oameni în propria sa echipă um, care, pe care i-a surprins, dar și prin numirea cărora a, a surprins pe alții. Uh, cei care făceau parte din cabinetul său se bucurau de o mare libertate. Uh, uneori uh, era, părea imposibil să-l convingi cu argumente, însă Uh, membrii cabinetului uh, său se bucurau întotdeauna de sprijinul său, fie prin acțiuni, fie prin sfaturi, inclusiv în situații concrete. De exemplu, în 1992 uh, mi-a permis, după ce mi-am rupt piciorul, să împac munca de ministru cu um, această afecțiune. Helmut Kohl cunoștea viața um, celor care lucrau pentru el, încerca cu toată lumea, cu cei care lucrau pentru el sau cu cei cu care lucra, să aibă relații strânse, să încheie prietenii. A fost un uh, politician mondial um, care își întorcea fața, fața oamenilor. Un um, consilier al președintelui François Mitterrand, um, când um, a venit vorba de reunificarea uh, unificarea Germaniei, uh, francezii întâi s-au opus, dar apoi, um, citez, uh, au fost cuprinși de um, flacăra convingerilor sale. În conștiința națiunii uh, noastre este uh, profund, a rămas profundă imaginea reconcilierii celor doi șefi de stat ținându-se de mână acest uh, gest a marcat un nou capitol în istoria noastră comună. Uh, Helmut Kohl uh, construia punți care au ajuns la Paris, la Washington, la Moscova. Și în același timp a cooperat cu toți partenerii săi din lume. Ca copil a trăit al doilea război mondial, enorma suferință pe care a adus-o Germania lum, Europei și uh, lumii uh, era, a, a trăit-o și a fost foarte conștient de ea. Tocmai asta uh, l-a făcut să se implice în noua Uniune creștin-democrată creată imediat după război. Asta a dus și la maxima sa în politica externă, și anume trebuie să uh, lucrăm pentru Europa în care să nu mai existe niciodată război. Această gândire a fost cea care l-a ghidat în acțiunile sale politice. Însă, în același timp, Helmut Kohl a rămas întotdeauna cu picioarele pe pământ. A fost întotdeauna strâns legat de regiunea sa de origine, Palatina, regiunea Palatinat. În același timp, însă a înțeles foarte bine uh, sentimentele și perspectivele vecinilor noștri. Și asta din inimă, iar partenerii săi de discuție simțeau asta, știau că se pot baza pe el. Ce spunea sau ce promitea, respecta, fără niciun fel de condiție. Când Helmut Kohl a devenit cancelar, Germania și Europa erau divizate. Întotdeauna ar fi fost posibilă o confruntare armată pe teritoriul european. La finalul mandatului său, Germania era unită și pentru prima dată în istorie trăia în, pa- în pace, libertate și prietenie cu vecinii săi. Calea către extinderea Uniunii Europene și a NATO către uh, Est era deja bătută. Introducerea euro ca monedă unică era deja decisă. Când în 1982 Helmut Kohl a devenit cancelar, eu trăiam în Republica Democrată Germană. Am ascultat discursul său în 1987 când l-a vizitat pe Honecker. El i-a spus lui Honecker în fața camerelor că oamenii din Germania suferă de pe urma separării, suferă de pe urma unui zid care le stă în drum și care îi respinge. Dacă noi dărâmăm ce îi separă pe oameni, vom uh, îndeplini dorințele germanilor. Ei vor să, uh, să fie împreună pentru că locul lor este împreună. Aceste vorbe ale cancelarului Helmut Kohl ne-au dat forță nouă în Republica Democrată Germană. Cetățenii fostului uh, bloc uh, noul, noul vânt care venea înspre uh, blocul de est, precum și cel care venea dinspre Uniunea Sovietică, ne-a dat curaj, ceea ce a dus la proteste și la căderea zidului. Helmut Kohl a fost cel care a dorit unificarea când alții um, erau reticenți. A creat calea pentru această reunificare, reușind să-și asigure întotdeauna, să asigure întotdeauna uh, pe vecini. A câștigat încrederea uh, tuturor celor um, pe care i-a întâlnit și astfel a reușit să elimine aceste reticențe. Este asta va rămâne um, marea uh, și unica um, realizare enormă a lui uh, Helmut Kohl. Opera sa a fost o opera libertății, a unității, a păcii. Uh, i-a urmat pe Adenauer, Monet, Schumann și pe alți mari europeni. Europa este o muncă a mai multor generații și fiecare nouă generație se află în fața unor noi provocări. Fiecare generație trebuie să-și găsească propriile răspunsuri pentru a uh, face ca Europa să uh, dureze și în viitor. Helmut Kohl cunoștea istoria, uh, avea perspectivă pe termen lung, și căuta apropierea față de oameni. Toate acestea trebuie să ne inspire pentru viitor. Se uita la ce se poate face și la cât de departe se poate merge. Ne amintim uh, de asemenea, știm de asemenea că există un monument în memoria uh, evreilor uciși în Holocaust în Berlin. Iar Helmut Kohl um, a, a spus următoarele lucruri când s-a um, um, clădit acest monument. Nu generația viitoare trebuie să construiască acest monument, ci a noastră, noi, acum, astăzi, aici și nu oricând. Și așa s-a, s-a și adoptat atunci această um, propunere cu două trei majoritate în Bundestagul german. Astăzi, doamnelor și domnilor, îl vom reacompania pe Helmut Kohl în Germania. Uh, vom trece din nou prin orașul său natal, Ludwigshafen. Aici a trăit uh, mulți ani împreună cu prima sa soție, Hanelore, care i-a fost alături la bine și la rău. Ne gândim și la ea cu recunoștință. Dragă doamnă Kohl Richter, dumneavoastră l-ați acompaniat Uh, cu iubire și dedicație pe Helmut Kohl în ultimii ani. Aveți toată compasiunea mea. Și au compasiunea mea toți cei care îl plâng pe Helmut Kohl. Astăzi um, ceremoniile se vor încheia la Speyer și astfel se închide cercul din Franța înapoi în Germania, în Palatinat, acasă din uh, cetățeanul german la cetățeanul european, așa cum își vor aminti de el mulți. Fără Helmut Kohl, viața a milioane de oameni care au trăit până în 1990 în spatele unui zid ar fi cu totul alta, bineînțeles și a mea. Dragă cancelar Helmut Kohl, faptul că eu sunt aici a, um, vă, vi se îndatorează în mare parte. Vă mulțumesc pentru șansele pe care mi le-ați acordat. Vă mulțumesc pentru șansele care le-ați deschis altora. Mulțumesc pentru oportunitățile pe care noi, ca germani, ca europeni, le-am primit datorită dumneavoastră. Ați obținut enorm de mult. Să vă odihniți în pace. Acum este rândul nostru să apărăm opera dumneavoastră. Nu pot decât să-mi exprim recunoștința față de dumneavoastră. Vă mulțumim, doamnă cancelar.